2017 a procedat la verificarea uh, uh, puterilor domnului Arn Cohn și a propus validarea mandatului său începând cu data de 24 februarie 2017. Dacă cineva are ceva de obiectat, dacă nu, mandatul este considerat ca fiind